Mes chers collègues, Dragi colegi, la séance est ouverte. Dragi colegi, deschidem ședința. Dar înainte de a trece la ordinea de zi, cred că fiecare de aici știe că s-a produs o nouă dramă ieri în Marea Mediterană, în lagul coastelor Libiei. fără îndoială 700 de noi victime care erau în drum spre Europa ca să fugă de sărăcie, ca să fugă de război. Dorim să ne exprimăm compasiunea față de aceste victime și față de familiile lor și față de toate popoarele acestea. Deci vă propun un minut de reculegere. nous ne pourrons nous en tenir à une succession de minutes de silence. Nu vom putea să facem un minut de reculegere după altul. Se pare că un nou naufragiu se petrece chiar acum și nu știm încă dacă sunt victime. Cred că Uniunea Europeană trebuie să rezolve problema migrației. și cred că atât guvernele noastre cât și Uniunea Europeană trebuie să-și ia angajamente mai clare și, fără îndoială, să facă și alocări bugetare. Madame Mathias demande la parole. Doamna Matias cere cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. După acest minut de reculegere pe care ne-ați rugat să-l ținem ca rezultat al tragediei din Marea Mediterană, deja a treia tragedie săptămâna aceasta au murit peste o mie de persoane și chiar acum când începem votul, ONG-urile sunt afară în piața Luxemburg și cer susținerea deputaților, cer să ne alăturăm lor în semn de solidaritate. Eu v-aș întreba dacă am putea să ieșim. E chiar, chiar aici, în fața clădirii, și să ne arătăm 10 minute solidaritate, așa abia apoi să începem votul. Madame, je crois que... Doamnă, cred că ne-am exprimat solidaritatea prin acest minut de reculegere. Cred că fiecare de aici înțelege cât de gravă este situația și cred că cel mai bine, în calitate de parlamentari, este să transpunem preocuparea noastră prin aceste voturi și prin fonduri mai consistente, pentru că Europa parcă nu măsoară cât de importantă este această cauză. Fără îndoială este vorba de o prioritate care necesită o mai mare integrare politică. Cu voia dumneavoastră, haideți să trecem la ordinea de zi. În primul rând vreau să mă asigur că ordinea de zi pe care v-am propus-o este adoptată. Văd că nu sunt obiecții. Vreau să verific că procesul verbal al reuniunii din 26 martie este aprobat, fără observații specifice în forma propusă. Așa și este. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul lui Roberto Gualtieri, pentru că el va prezida acest vot. Cred că ați înțeles că atunci când ne-am repartizat sarcinile, am decis că eu deschid și eu voi închide ședința. Roberto. Thank you, Jean. Mulțumesc, Jean. Cred că putem trece imediat la vot. Vreau să vă rog să facem un test mai întâi. Așadar, deschid votul test. S-a deschis votul. Still a consistent number of colleagues we should put mai sunt mulți colegi care încă nu și-au uh, introdus cartela. Domnul Fernandez? E pe drum cartela mea. Ok. We can close. Putem să închidem votul. And we can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 Amendamentul 672 pentru este la pagina 14 de pe lista de vot. O să vă spun că sunt câteva uh, completări pentru că am primit niște cereri de vot separat în ultima clipă, deci va trebui să fiți atenți la mine. Pagina 14, 672 pentru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 abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O, cu un amendament oral din partea ALDE, supun la vot amendamentul oral, pentru, împotrivă. Nu, supun la vot amendamentul oral întâi. Deci nu votăm compromisul, ci amendamentul oral de la ALDE. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum supun la vot compromisul O, fără amendamentul oral, pentru... Nu, nu, nu, nu e în două părți. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 1019 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1033, două părți. Partea 1 de la 1033, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm regii 20, da? Sorry, I cannot... The micro, please. Cu microfon, vă rugăm. La amendamentul 1033, noi pe lista de vot nu am avut două părți, deci nu știu ce am votat acum. Secretariatul a cerut o solicitare de a vota acest amendament în două părți de la grupul dumneavoastră, dacă nu mă înșel. În orice caz, e clar că a fost respins, pentru că cei împotrivă erau uh, mai numeroși oricum. So we can go to... Putem să trecem acum la regii 28. Regii 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P, cine este pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul a c pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a d pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a f pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, ba nu, articolul 20, așadar votăm amendamentul 1466. 1466. Am aici indicația secretariatului că trebuie să le votăm. Deci articolul 20 trebuie votat individual fiecare amendament. 1466 Raportorii, pentru că secretariatul mi-a cerut acest lucru foarte, foarte, cred că sunt toate cu minus, dar asta mi-a cerut secretariatul. vote all them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have... Deci putem vota în bloc toate aceste amendamente pe articolul 20. Raportorii sunt împotrivă. Din câte văd, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul AH. Cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AI bis sau AI 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, compromisul AK pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AL pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, P. Pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul A, P, bis. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum și compromisul ter Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se abține. Compromisul A pe quarter. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru Compromisul AS pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AS bis cu amendament oral. Vom votăm în primul rând amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Acum votăm AS bis cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la A Ester. Pentru împotriva abține, se adoptă. Vă rog, domnule președinte, sunt puțin surprinsă. Grupul ALDE nu a fost informat. De fiecare dată cât ați spus Bister Quater, nu era în, ordin, în lista noastră de vot. Cred că aceasta este versiunea care a fost distribuită la ora 15 pentru că grupurile au făcut uh, solicitări de voturi separate uh, după termen, însă nu s-a schimbat nimic decât uh, literele. Deci nu s-a schimbat fondul, au fost doar a fost doar o schimbare de nume la foarte puține. Îmi pare rău, domnule președinte, chiar dacă ar fi fost vorba de un singur vot, este vorba de Parlament și cred că fiecare eurodeputat trebuie să știe ce votează. Nu este vorba de nume, în lista noastră de vot nu avem nici măcar aceleași numere de voturi. După cum v-am spus, am distribuit această listă de voturi către toate în grupurile politice. Uh, toate grupurile politice au primit aceeași listă, probabil aveți lista anterioară, însă aceasta a fost distribuită și pot să vă asigur că motivul pentru care a fost uh, adaptată este că uh, grupul dumneavoastră a, uh, sau alt grup a solicitat uh, alte voturi separate. Dacă nu ar fi fost cazul, ar fi fost exact aceeași listă pe care o aveți dumneavoastră. Consilierii politici pot să confirme că acesta a fost textul transmis tuturor la ora 15. Domnule președinte, am încredere în toți cei care lucrează pentru mine, motivul pentru care uh, am întârziat atât de mult este că compromisurile le-am primit duminică seara și data viitoare grupul ALDE va cere o uh, amânare a votului. Ținem cont de observațiile dumneavoastră și vom încerca să îmbunătățim lucrurile în viitor. Compromisul a ASTER. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnule președinte, puteți să ne spuneți mă, să ne dați măcar timpul să găsim aceste lucruri. Pentru că nu știm ce votăm. Colega mea avea absolută dreptate. Este vorba de compromisul AES-TER pe considerentul 14. A. Nu este în lista noastră de vot. Okay, I gave enough time. Those in favor, against. Am dat suficient timp pentru împotriva abținerii se adoptă. Acum no mistake. Compromise AS. Compromisul AS Quater pe considerentul 14C9. Putem să-l punem la, să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I'm reading Vi-l citesc, vi-l citesc pentru a putea verifica compromisul, domnule președinte, compromisul AS Quater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 la ora 15, deci în urmă cu două ore. Domnule președinte, vă rog, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu am fost informați în legătură cu acest compromis. Deci nu putem să participăm la vot. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu în ce moment ați transmis aceste compromisuri către consilierii politici ai, grupurilor politice. La ce oră? Este vorba de exact același text care a fost distribuit în timpul weekendului. Singura schimbare este de a împărți în trei părți cu bis și ter amendamentele de compromis. În orice caz pot să dau cuvântul raportorului, domnului Fernandez. Vreau să vă spun că aceste amendamente sunt amendamente deja distribuite duminică, nu sunt noi compromisuri, este vorba de lucruri distribuite deja duminică, nu este vorba de nimic nou. Sir Bullman. Domnul Bullman. Dragi colegi, este foarte corect ce a făcut co raportorul meu și este corect și ceea ce a făcut acum domnul președinte. Știu cât de dificilă este această procedură pentru toți. Serviciile au lucrat tot weekendul pentru a pregăti acest vot cum trebuie. În ultima săptămână, de altfel, atât luni cât și marți, dar și joi, am încercat să implicăm uh, cât se poate de larg pe toți uh, raportorii din umbră. Știu că și domnul Depre a fost a participat la crearea de compromisuri. Domnule Depre, am uh, prelucrat toate obiecțiile noastre și le-am și integrat în parte. Trebuie însă să înțelegeți că atunci când trecem printr-un astfel de exercițiu și suntem sub o asemenea presiune de timp în care toți colaboratorii lucrează 24 din 24 și toate pentru a putea ține cont de toate comisiile și nu numai de toate familiile politice, ci și de toate comisiile, atunci se poate întâmpla ca în ultimele ore, de exemplu, să mai apară o nouă mm, notificare pe lista de votare și care de fapt nu apare aici. Deci e vorba de o nouă notare, dar nu e vorba de o modificare de conținut, așa cum a spus-o și cu raportarul meu, care nu implică așadar modificarea compromisurilor. Deci vreau să vă rog să aveți înțelegere pentru ceea ce dumneavoastră considerați aici a fi o problemă, pentru ca să putem finaliza acest vot. Noi vrem cu toții să facem acest pas înainte pe care îl vom obține prin acest document și vă mulțumesc pentru înțelegere. Doamna Riada. Nu vreau să vă rețin, însă nici nu ne-am primit, primit aceste uh, informații, deci sunt uh, o serie de grupuri care au fost compromise de acest uh, lucru, însă trebuie să respectăm dreptul fiecăruia să știe ce votează. Deci fie amânăm aceste amendamente până când suntem cu toți informați și continuăm cu restul, Eh, poate așa putem să continuăm. Îmi pare rău, continuu să vă dau cuvântul, însă am aici în fața mea e mail care a fost transmis exact cu această listă de voturi. Pot să vă citesc pe toți care au fost eh, care l-au primit și repet că singurul lucru care s-a schimbat este că s-a schimbat numele, nu s-a schimbat conținutul și în orice caz ați primit aceste informații. Putem să discutăm despre procedură, dacă vreți vă pot citi toate amendamentele, însă dacă atunci vom continua până noaptea. Domnul Torvalds, confuzia provine din faptul că, după cum a spus domnul Bullman, dintr-o dată avem nume noi pentru diverse lucruri. Însă dacă nu deținem numele respective, atunci este foarte complicat pentru noi să înțelegem ce votăm. Și de aceea nu este o procedură decentă. Nu doresc, doresc să critic pe domnul, domnii Burmans și Fernandez, care au lucrat foarte mult și salutăm munca lor uh, și a asistenților lor, însă noi nu, nu vedem ceea ce votăm. Cu toate că avem încredere în domnul Bulman și domnul Fernandez, dacă nu știm ceea ce nu se schimbă, ne este foarte dificil să votăm. Insist că este vorba doar de o schimbare a literei în cazul unor num, câtorva amendamente foarte limitate. Și aceste amendamente au doar un nume schimbat. Însă acest lucru apare în lista de vot pe care ați primit-o. Nu votăm nimic ceea ce nu ați primit la grupul dumneavoastră în mod oficial. Este același lucru pentru toate grupurile politice. Deci, poate să fie și o remarcă politică, pentru că aceste observații vin doar din anumite grupuri, de la anumite grupuri toate uh, grupurile au primit exact același lucru. Putem să, să continuăm acum, trebuie să trecem la vot, pot să fiu mai lent, acest lucru a fost clarificat. Trecem mai departe la vot. Ce scuze, domnule președinte, este o rușine. Pentru că nu este vorba că s-a transmis un e-mail duminică seara. Este uh, vorba dacă deputații au putut să citească ceea ce s-a primit. Timpul este prea scurt pentru a ne pregăti pe un subiect atât de important ca acesta. Votul are loc uh, luni după masă. Cum putem să votăm în cunoștință de cauză dacă am primit informațiile duminică seara? Dumneavoastră ați adoptat ordinea de zi și toate grupurile politice au adoptat ordinea de zi, au fost de acord cu votul, nu a solicitat amânarea. Fiecare grup politic ar, ar fi putut să solicite amânarea. Acum nu mai este posibil ca în timpul votului, eh, pentru că nu ne place cum decurge votul, să ridicăm aceste probleme procedurale. Așadar, este foarte clar că ați avut timpul de a interveni nu ați făcut-o, acum nu puteți să blocați votul în timpul desfășurării lui. Will mention in any case now the amendment number corresponded to this as I did for Deci, pot să vă citesc amendamentul și să vă spun care sunt amendamentele care corespund noilor uh, nomenclaturi, însă este vorba de doar câteva cazuri, deci este vorba de o furtună într-un pahar cu apă. Faceți din țara armăsar. Deci acum votăm compromisul AS Quinques. care privește considerentul 14A9 în considerentul 14 de nou se bazează pe M 15, cine este pentru. We are voting AS Quinques. Votăm AS Quinques, considerentul 14 de nou, bazat pe amendamentul M 15. Trebuie să luați avizul ample și să ajungeți la numărul 15 și veți găsi acest amendament. 14D. 14D. Considerentul 14 d nou. Acum ați identificat despre ce este vorba, sper. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a AT pentru împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul a u Compromisul a u pe considerentul 16 Considerentul 16. Compromisul AU. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Acum trecem la AU bis pe considerentul 16 A nu, nou. Pentru abțineri. Care este amendamentul? Vă spun care este amendamentul. A U bis se bazează pe cult 6. Amendament de compromis bazat pe cult 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AV pe compromisul 17. Cine este pentru? AV. AV, bazat pe pe considerentul 17. Sorry, if you want you come here, but uh, I'm Dacă vreți, puteți veni dumneavoastră aici, însă eu prezidez și citesc Crista de vot. AV, bazat pe considerentul 17, acoperă amendamentele 7, 333, AFCO 9, CULT 7, IMCO 8, EMPL 23. This is AV AV pe considerentul 17. Pentru. Those in favor, those against. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul AW. Considerentul 18, care acoperă 359, 350, 351, 354, 355, și 328 și toată informația aceasta ați avut-o dumneavoastră deja. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentul 359 cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. În acest caz, amendamentul oral nu este nevoie să fac să ducă la repetarea votului. Deci acum trecem la compromisul AX cu privire la considerentul 19 care acoperă 35, 364, 365, 368, 374, 377, EMPL 25. Compromisul AX. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 382. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul A, Y pe considerentul 20, care se bazează pe amendamentul 383. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, Y bis pe considerentul 20A. Se bazează pe amendamentul 380 381 și i 32. Compromisul AY cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AY pe considerentul 20B este acoperit. Amendamentul ter o 3, 5, TRAN 11, AGRI 11 și EMPL 27. Amendamentul AY TER. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la compromisul AY quarter pe considerentul 20, care se bazează pe amendamentul 388 și acoperă și amendamentul 737. Compromisul AY quarter, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AZ, considerentul 21, care acoperă 9, 399, 393, 4 și I3 24. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum compromisul AZ bis la considerentul 21A, care se bazează pe amendamentele regii 11, 397, 395, ampl 28. AZ bis, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum BA, compromisul BA, cine este pentru? Împotrivă, BA la considerentul 22. Credeam că numai când tăiem, trebuie să spun, pentru că, de fapt, aceasta a fost făcut așa pentru ca să fie mai simplu. Considerentul 22, deci amendamentul 4 sau 5 și 405 și 406. Compromisul BA, cine pentru? Important e că l-ați identificat, nu? N-are rost acum să descoperim de fiecare dată că a mai existat o listă de votare cu altă nomenclatură. Acum am acceptat acest lucru. Important este ca acum să știți care este numărul, să deduceți, deci să știți ce puteți vota, pentru că ați identificat care este. Deci nu trebuie acum să mă convingeți să schimbăm numele. Vreau să fac o sugestie, domnule președinte. Am putea să-l lăsăm pe Jean trebui să prezideze și să calmeze un pic lucrurile, pentru că felul în care dumneavoastră refuzați să acceptați că sunteți pierdut este absolut inacceptabil. Nu refuz să consider nimic, ci doar citesc amendamentele. Ceea ce spun este că ceea ce a spus și colegul dumneavoastră a arătat că identificat aceste amendamente, numai că le avea cu altă nomenclatură în lista anterioară. E o problemă pe care am explicat-o deja. Acum, ceea ce este important este ca toți deputații să vadă care este amendamentul pe care îl votăm, pentru ca să putem să-l votăm. Deci acum votăm amendamentul BA. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum mergem la BB, pe considerentul 24 și acoperă amendamentul 420 și cont 8. Amendament, considerentul 24, compromisul BB. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, compromisul BC pe considerentul 25 și acoperă amendamentele 10, 424, 423, 427, 428, 431, cont 9, AFCO 15, ITRE 36 și REGI 13. Considerentul 25, compromisul BC. Cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Și acum trecem la 432 cu un amendament oral. Deci votăm acesta cu amendamentul său oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la ITRE 38. Nu, îmi cer scuze, trecem la compromisul BD. La considerentul 26, a fost greșeala mea, îmi cer scuze, deci la considerentul 26 care acoperă amendamentul 11, 436, 438, 440, 442, 444, 449, cont 10, cult 8, ampl 13. Deci compromisul BD la considerentul 26. cine pentru? Împotrivă. Abțineri și se adoptă și acum trecem la ITRE 28 cu un vot pe părți. ITRE 38, îmi cer scuze, prima parte, acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, la ITRE 38, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum trecem la compromisul BE la considerentul 27 și acoperă amendamentele 452, 453, 455, TRAN 14 și i 39. Considerentul 27, compromisul BE. cine e pentru? Împotrivă? Vreți să vi-l citesc? Considerentul 27 nu este nou, din câte înțeleg, nu? Doar că acum se cheamă BE. Considerentul 27 e ușor de găsit în lista compromisurilor, pentru că e singurul lucru pe care îl avem la considerentul 27. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul BF, la considerentul 28 și se bazează numai pe amendamentul 12. Compromisul BF, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul BG cu vot pe părți cerut de ECR, care se bazează pe considerentul 29 și acoperă amendamentele 30, 470, 471, 473, 475, 479, 481, 484, ITRE 40, ENVI 31 și TRAN 15. Acesta este deci BG, considerentul 29, vot pe părți. Votăm mai întâi prima parte întregul compromis fără cuvintele with particular recourse to the flexibility instrument. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua a aceluiași compromis, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul BH, considerentul 30, care se acoperă amendamentele 491, 492 și cont 12. BH, considerentul 30. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BI, la considerentul 31 care acoperă 493, 494, 496, 497, 499, Ampl 32 și Cont 13. Considerentul 31, compromisul BI, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BJ pe considerentul 32, care acoperă amendamentele 503, cont 14, cult 10, ITRE 9, regii 17, ITRE 41. Cine-i pentru acest compromis împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BK acum, la considerentul 33, care acoperă amendamentele 14, 506 și NV 23 și cont 15. Cinei pentru acest amendament împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BL pe considerentul 34 care acoperă amendamentele 517, cont 16 și tran 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BM la considerentul 35 se bazează pe amendamentele 5, 2, 3 și doar pe acesta. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Trebuie să votăm mai departe. Referiri. Trecem la referiri. Amendamentul 81. Dacă nu mă înșel. E vorba aici de titlu. Avem mai întâi referirile, înainte să trecem la titluri. Presupun că putem să votăm în bloc. Da. Atunci votăm în bloc. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum votăm uh, amendamentul 77. Suntem la titluri acum. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm 78. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mulțumesc și acum vom trece la votul pe textul astfel amendat și anume prin apel nominal. Vreau să deschid acum votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 66 pentru, 13 împotrivă și 9 abțineri. Și acum trebuie să votăm uh, chiar uh, finalul, adică votul pe rezoluția legislativă, tot prin apel nominal se deschide votul acum. S-a închis votul. 69 pentru 13, împotrivă 6 abțineri și acum votăm decizia de a începe negocierile cu Consiliul, conformitate cu regula 73. Cine este pentru? Trebuie să votăm cu apel nominal și acest vot, deci s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. 71 pentru, 6 împotrivă, 11 abțineri, avem majoritate absolută și putem deschide trilogul. Felicitări raportorilor. Și vreau să dau cuvântul acum uh, domnului Arciui. Mulțumesc foarte mult, Roberto. Dragi colegi, cred că trebuie să ținem cont de performanța prin care am trecut în această după-amiază, pentru că Comisia și-a făcut publică propunerea de amendament uh, al regulamentului pe 13 ianuarie și ceea ce am votat noi adineauri, adică întregul text, ne permite să intrăm în negociere cu Consiliu. Aș dori să-i felicit pe raportori, domnul Bulman și domnul Fernandes, și um, pe toți raportorii din umbră și pe toți cei care au participat la elaborarea acestui text. 3.000 de amendamente, vă dați seama în ce măsură această muncă a fost o provocare absolută. Dar am reușit să obținem acest rezultat și aș vrea să vă spun că mă bucur uh, și uh, de încrederea pe care au avut-o comisiile noastre una în cealaltă. Am mobilizat 13 comisii la acest dosar și aceste două comisii uh, bugete și econ, care au fost comisiile care au condus această procedură, dar și alte cinci comisii în baza articolelor asociat, de comisii asociate și nouă în baza celor de recomandare. Vreau să felicit uh, colaboratorii. Vreau să felicit pe toată lumea de la secretariat, care a muncit, toată lumea a muncit extrem de mult și vreau să-i felicităm pe colaboratorii noștri din secretariate. Au lucrat practic 24 din 24, 7 zile din 7, bineînțeles, ă, și sâmbăta și duminica. Bănuiesc că toată lumea știe cât de în detaliu uh, bineînțeles că nimeni nu știe în detaliu toate textele acestea, dar facem, avem încredere în raportorii noștri care cunosc aceste texte foarte bine și cred că într-o oră am reușit într-adevăr o chestiune, o performanță absolută, într-o oră am votat toate aceste amendamente. Până în 24 iunie va trebui să începem negocierile cu Consiliul și va trebui să fim foarte Convingător fiecare dintre noi, membrii uh, ai delegației Parlamentului și sper ca și Consiliul să-și uh, manifeste încrederea și înțelegerea în așa manieră încât uh, această garanție să nu trebuiască să micșoreze creditele care sunt mai ales europene și care sunt, de exemplu, mecanismul Conectarea Europei și Orizont 2020. Bun. Dacă raportorii doresc să ia cuvântul, vă rog, domnule Bulman, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să mă alătur și eu mulțumirilor exprimate și aș vrea să vă spun că împreună cu, cu raportorul meu, José Manuel Fernández, începem să să facem să reprezentăm acum Parlamentul și nu numai aceste două comisii, ci și celelalte comisii. Eu uh, mulțumesc pentru felul în care am colaborat, pentru stilul dumnealui, pentru încrederea sa, încrederea reciprocă de care a dat dovadă. Vreau să mulțumesc și raportorilor, vreau să mulțumesc și raportorilor nu numai din comisiile de fond, ci și din uh, ce, comisiile care au dat avize, pentru că au uh, făcut într-adevăr o, au dat dovadă de o activitate extrem de bună, au lucrat foarte bine și au arătat că există înțelegere și dincolo de granițele partidelor și familiilor politice. Mulțumesc foarte mult și tuturor colaboratorilor, mulțumesc și eu ca și președintele pentru toată această muncă și uh, interpreților și traducătorilor, bineînțeles, care au tradus acest text, uh, care uh, uh de asemenea ne-au ajutat extrem de mult. Aș vrea să spun și că cele două secretariate care sunt aici uh, prezente au ajutat fără să țină cont de nevoile lor pentru ca acest proiect să devină într-adevăr realitate și vreau să mulțumesc nu în ultimul rând celor doi președinți care au uh, coprezidat această reuniune, o reuniune foarte dificilă și au reușit într-adevăr să ne ducă la bun, să ducă la bun sfârșit această reuniune. Cred că avem un mandat puternic și acest mandat puternic o să ne ajute să finalizăm cu bine acest proiect. Mr. Fernandez. Domnul Fernandes. Obrigado. Eu faço meus os Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să-mi uh, exprim mulțumirile și uh, ca să facem economie de timp, sunt de acord cu tot ce s-a spus și uh, pot să întorc felicitările celuilalt raportor. Am să încep cu domnul Bulman, îl felicit pentru cum a uh, desfășurat lucrările și vreau să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră pentru atitudine. Sunt convinsă că acest raport ne va permite să includem toate opiniile uh, celor din Parlamentul European. Știu că o majoritate largă de deputați din Parlamentul European uh, își văd opiniile reflectate în raport. Nu a fost ușor, a fost o misiune grea să găsim un consens și apoi să ne asigurăm că suntem consecvenți și cred că acest rezultat, iată majoritatea foarte largă care a votat pentru raport, reprezintă un uh, uh, mandat puternic de negociere. Putem să începem negocierile cu încredere și cu forță, ceea ce demonstrează că Parlamentul dorește planul Juncker și îl dorește în forma calendarului propus. Așadar vreau să mulțumesc uh, tuturor încă o dată, uh, tuturor celor care au fost implicați în acest proces pentru munca foarte grea pe care au făcut-o, chiar uh, pentru munca extrem de grea făcută care ne-a permis să obținem rezultate excelente. Mulțumesc! Mai trebuie să vă comunic că, în conformitate cu prevederile articolului 73, echipa de negociere va fi formată din președinți, raportori și raportori din umbră de la comisiile de fond, în plus, în conformitate cu decizia conferinței președinților, raportorii pentru aviz, în conformitate cu articolul 54 uh, de la, ITRE și, de la comisiile ITRE și TRAN, în conformitate cu articolele 18A și 19 și comisiile care s-au implicat prin procesul de cooperare consolidată, vor fi și ele implicate în uh, negocieri ca și Comisia Cont, în conformitate cu articolele relevante. Mulțumesc foarte mult și acum putem încheia această reuniune. Vă mulțumesc! Can you, can you, can you leave me the, the figure so I have...